Colleagues, we will begin if we could settle down. Vă propun să începem. Vă spun de la bun început că uh, nu dispunem de foarte mult timp. La orele 17.30 va trebui să încheiem ședința. Spun tuturor bun venit, în mod special oaspeților din Taiwan veți, vă veți da seama că eu nu sunt domnul Zahradil. El ar fi trebuit să fie copreședintele acestei ședințe, dar din păcate nu poate să participe, îl înlocuiesc. Este ultima audiere în cadrul acestei sesiuni parlamentare eh, organizată de către Comisia Intu și ne eh, concentrăm pe relațiile dintre Uniunea Europeană și Taiwan. Alegerea acestui subiect demonstrează interesul Parlamentului European și în mod special al uh, Comisiei INTA pentru relațiile economice uh, și comerciale dintre Uniunea Europeană și Taiwan. Ele sunt fascinante din multe puncte de vedere în ce privește uh, politicile uh, One China referitoare la Taiwan. Uh, noi suntem interesați de relații bilaterale economice. Este și schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și Taiwan au crescut de 8 ori față de decada precedentă. Taiwanul este cel de-al 16-lea partener comercial al Uniunii Europene. A fost până în anul 2017 al 16-lea partener comercial. Uh, și se datorează acest lucru conlucrării în ce privește tehnologia uh, de vârf, uh, sectoarele inovative. Iar uh, Taiwanul este pe locul 15 între cele 137 de economii globale care figurează în raportul competitivității. Și totuși nu există un acord uh, comercial între Uniunea Europeană și Taiwan uh, pentru că, uh, sigur că Taiwanul este membru al multor foruri multilaterale, cum este Organizația Mondială a Comerțului, la care a aderat în anul 2003. Pe 12 septembrie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind uh, stadiul relațiilor dintre Uniunea Europeană și China și noi am solicitat lansarea de negocieri și pentru un acord bilateral în domeniul investițiilor cu Taiwanul. Iar Comisia, cu uh, în repetate rânduri, a lansat negocieri în domeniul investițiilor cu Hong Kong și Taiwan, dar din păcate niciodată acest deziderat nu s-a realizat. Audierea de astăzi poate va contribui la rezolvarea multor probleme eh, care se află în atenția noastră și poate vom reuși să facem progrese. Vom organiza dezbateri în două grupuri în primul grup de lucru discutăm despre relațiile bilaterale economice cu Taiwanul. Domnul Peter Berz Uh, pe care membrii acestei comisii îl cunosc, reprezintă Comisia Europeană, se va concentra pe dimensiunea comercială. Domnul Christoph Mane reprezintă Serviciul de Acțiune Externă, se va referi la aspectele politice ale relațiilor și domnul Barlinson, care este uh, director manager la Enercon Taiwan, o companie germană care acționează în Taiwan în ce privește turbinele eoliene, uh, va vorbi despre experiența sa în acest domeniu economic din Taiwan. Vă mulțumesc, domnule președinte, în primul rând pentru invitația adresată de a participa la discuțiile de astăzi și de a lua cuvântul în cadrul primului panel. Întâi de toate, Um, în alta reprezentantă într-un discurs adresat Parlamentului în 30 ianuarie, prin gura domnului Stilianides, a spus că Uniunea Europeană își uh, menține politica Chinei unice, dar continuă să își dezvolte relațiile cu Taiwanul. Cu alte cuvinte, am uh, recunoscut guvernul uh, chinez drept liderul, dar în același timp ne-am reiterat interesul relațiilor comerciale cu Taiwanul. Am avut uh, întâlniri cu înalți reprezentanți despre care uh, colegul de la SEAE vă va, spuse, vă va spune mai multe. Uh, și trebuie să subliniez respectul pe care îl avem noi pentru sistemul de guvernanță taiwanez, inclusiv în ceea ce privește comerțul, bineînțeles. Relația noastră cu Taiwanul este una importantă și nu doar pentru noi, ci și pentru contrapartidă cele trei domenii principale, bunuri, servicii și investiții. Ei bine, la bunuri avem un deficit, dar surplus la servicii și investiții. Așa cum spunea și domnul președinte, Taiwanul este cel de-al 16-lea partener comercial al UE. Avem un volum uh, comercial de 50 uh, de miliarde anual în creștere. Dar, din păcate, și deficitul uh, este de 9 miliarde pentru Uniunea Europeană. În privința serviciilor, serviciul, uh, comerțul bilateral a crescut într-un ritm mult mai mare decât în domeniul bunurilor. E vorba de o creștere de mai mult de 20%, cu un surplus comercial de 1,7 miliarde de euro, servicii, uh, comerț cu servicii total 10 miliarde, deci 50 de miliarde bunuri, 10 miliarde servicii. Și avem 60 de miliarde de euro pe an, asta, este, asta fiind cifra din 2017. UE rămâne cea mai mare sursă de investiții directe din Taiwan, reprezentând cam 43% din noile investiții din anul 2017. În ceea ce privește stocurile existente, UE rămâne pe primul loc 28%, cam 50 de miliarde de dolari americani. Pe de altă parte, investițiile taiwaneze în Uniunea Europeană rămân destul de scăzute, doar 2% din investițiile din UE. Veți avea de auzit mai multe cifre din partea celorlaltor vorbitori, dar eu aș vrea să vorbesc în principal despre agenda noastră bilaterală, pentru că există negocieri comerciale cu Taiwanul. Am <clears throat> creat niște, un cadru de consultări foarte bine structurat și pus la punct. Uh, uh, Uniunea Europeană și Taiwanul au avut două consultări la nivel înalt, consultări anuale pe chestiuni comerciale și necomerciale de asemenea. Avem și dialogul uh, privind politica industrială, care are loc o dată pe an și patru grupuri tehnice cu Taiwanul în privința barierilor tarifare, um, chestiuni sanitare și fitosanitare, uh, produse farmaceutice și investiții de două ori pe an. Și apoi un grup pe proprietate intelectuală. Se reunește o dată pe an. Mai mult, avem două uh, întruniri de revizuire bianuale pe chestiuni comerciale și necomerciale. În acest cadru, Promovarea investițiilor eh, este un subiect recurent. E vorba de legislație, standarde, norme. În domeniul cosmeticelor, spre exemplu, eh, bunurilor electrice cu voltaj ridicat, legislație în domeniul protejării mm, drepturilor intelectuale și chestiuni legate de sanitare și fitosanitare. Taiwan nu face parte din multe dintre organismele care stabilesc uh, standardele și normele la nivel internațional, dar dincolo de chestiunile comerciale și de afaceri, trebuie să spun că am lansat împreună un nou, nou forum al economiei uh, digitale. Evident, mai sunt și domenii în care potențialul de cooperare ar trebui să fie mai bine uh, Um, pus la punct. Spre exemplu, în domeniul energetic, date fiind uh, avantajele uh, comparative ale societăților europene în ceea ce privește eolianul taiwanez. Apoi, și în ceea ce privește exporturile de produse de înaltă calitate agricolă din UE uh, către Taiwan mai multe state membre au um, cereri pendinte pentru um, carne de porc, de vită, pentru legume și fructe. Însă, deocamdată, lista aplicațiilor pendinte rămâne destul de lungă. Potențialul rămâne uriaș și în ceea ce privește standardele organice. Lucrăm alături de Taiwan pentru recunoașterea acestor uh, standarde europene dar care să nu vină însoțite și de proceduri de control uh, prea greoaie. Ne-am ocupat și de achizițiile publice. Există o serie de mm, constrângeri bugetare, calendare prea strânse, faptul că documentele nu sunt puse la dispoziție în engleză și o serie de mm, aspecte birocratice. Așa cum spunea domnul președinte, în ceea ce privește negocierile pe acorduri comerciale, precum s-a spus în comunicarea Trade for All, Comerț pentru toți, din octombrie 2015, ne-am exprimat dorința ca Uniunea Europeană să-și uh, să exploreze uh, ideea lansării de negocieri comerciale cu Hong Kong și Taiwan. Deci nu am anunțat lansarea negocierilor propriu-zise, ci a tentativelor de explorare. am preluat acest mandat și am început să luăm legătura cu prietenii noștri din Taiwan pentru a vedea cum îl putem transforma în ceva tangibil. După publicarea acestei comunicări în 2015, Taiwanul și Uniunea Europeană, prin intermediul Comisiei, au creat un grup de lucru comun pe investiții care s-a întrunit de 5 ori în 2017, 2018 și anul curent vor mai avea loc întruniri și în viitor, întruniri care ne permit să înțelegem mai bine care sunt politicile noastre respective în domeniul investițiilor. Acest lucru este foarte important, mm, cu atât mai mult ultim, mm, date fiind ultimele mm, lucruri care s-au întâmplat în Europa în ultima vreme în domeniul investițiilor. Aștept cu mare uh, interes continuarea discuțiilor noastre și în general a acestor negocieri. Vă mulțumesc, îi dau acum cuvântul domnului Cristof Manet de la SEAE. Mulțumesc, mă bucur foarte mult să avem această audiere. Am uh, observat un interes tot mai mare al Parlamentului European uh, cu privire la Taiwan, uh, la modul general, și mai ales în ceea ce privește relațiile între Uniunea Europeană și Taiwan, un lucru pe care îl salutăm. Taiwanul nu a fost întotdeauna un subiect ușor de dezbătut. El cuprinde multe aspecte sensibile care se referă um, la istoria Chinei, precum și la relațiile pe care le avem cu China. De asemenea, este un uh, subiect care, pe care atât uh, China continentală cât și Taiwanul îl monitorizează cu atenție și um, sunt atenți la fiecare cuvânt care a fost spus. Cu toate acestea, aceasta este o ocazie excelentă de a spori nivelul de conștientizare cu privire la Taiwan și de a accentua uh, importanța relațiilor bilaterale. Aș vrea ca, în primul rând, să explic background-ul și abordarea generală a relațiilor înainte de a mă referi la uh, stadiul de dezvoltare. În primul rând, uh, abordarea noastră cu privire la Taiwan are legătură cu relațiile care um, există între uh, China continentală și Taiwan. După cum știți, uh, strategia globală a Uniunii Europene din 2016 a solicitat aprofundarea relațiilor economice și diplomatice și un rol sporit al Uniunii Europene în Asia. În acest context de pace, uh, relațiile um, s-au dezvoltat după cum urmează. Siguranța și stabilitatea sunt precondiții pentru continuarea dezvoltării a uh, regiunii Asia-Pacific, inclusiv a Taiwanului și privind către o dezvoltare uh, pașnică uh, și bună a relațiilor directe precum și a, o reluare a dialogului. Uniunea Europeană este interesată în pacea și securitatea dintre cele două și ă, încurajăm dialogul între China continentală și Taiwan și de asemenea regretăm ă, faptul că relațiile dintre ele ă, au fost în continuare înghețate în ultimii doi ani am încurajat cele două părți să se angajeze într-un dialog constructiv și să reînceapă dialogul. Suntem dispuși să sprijinim toate inițiativele care vin să promoveze dialogul, cooperarea și uh, clădirea de încredere între cele două părți. În acest context s-a uh, făcut presiune din partea Chinei asupra Taiwanului, inclusiv limitarea uh, în continuare a spațiului său, iar uh, abordarea Uniunii Europene, care se baza pe strategia dintre relațiile cu China, și aș vrea să mă refer la aceasta, Consiliul uh, confirmă um, politica de o singură China a Uniunii Europene, dar și că dorește să continue să-și dezvolte relațiile cu Taiwanul și uh, să meargă și pe această direcție. Un acord cuprinzător privind investițiile este o prioritate importantă privind uh, aprofundarea și îmbunătățirea relațiilor uh, economice cu China. Investirea în uh, această direcție uh, este importantă. Această strategie privind China uh, ne-a uh, coordonat abordarea în ultimii trei ani. A fost explicată și în sesiunea plenară a Parlamentului European din 30 ianuarie de către comisarul Stilianides în numele doamnei Mogherini. Vă rog să îmi permiteți să vă spun ce s-a spus atunci. În primul rând, se menține politica unei Chine, însă, în același timp, avem interesul de a dezvolta relații mai apropiate cu Taiwanul în ceea ce privește mai multe domenii acest lucru este consecvent cu uh, interesele Uniunii Europene și cu obiectivele sale politice. Care sunt uh, motivele unei astfel de abordări? Respectăm uh, sistemul de guvernare al Taiwanului și înțelegem că există interese uh, care merg în aceeași direcție. În ultimii 30 de ani, Taiwanul a dezvoltat și a ancorat un sistem uh, care se bazează pe valori, valori pe care le împărtășește și Uniunea Europeană. Din acest motiv, putem să spunem că Taiwanul și Uniunea Europeană uh, sunt asemănătoare în multe privințe și că este în interesul Uniunii Europene să aibă relații cu Taiwanul, chiar în lipsa recunoașterii diplomatice. Este în interesul Uniunii Europene să sprijine modelul din Taiwan și capacitatea sa de a acționa ca un uh, standard al democrației, un apărător al drepturilor omului și al statului de drept în regiunea Asia-Pacific. Acest lucru ne oferă o bază importantă de cooperare cu Taiwanul. În consecință, cooperarea și dialogul cu Taiwanul sunt tot mai intense și continuăm să îmbunătățim relațiile în multe direcții. Aș dori să mă refer aici la un exemplu, cel puțin. După cum știți, situația privind drepturile omului în Taiwan rămâne relativ bună. Cu toate acestea, accentuăm din nou poziția noastră uh, și anume cea referitoare la opoziția noastră față de pedeapsa capitală. Au avut loc uh, consultări uh, privind drepturile omului cu Taiwanul de curând și au fost discutate toate aceste lucruri. Acest lucru um, s-a dovedit, acesta s-a dovedit a fi un forum de succes pe care îl vom continua și anul acesta și vom permite ambelor părți să își împărtășească experiențele cu privire la universalitatea drepturilor omului. Uh, de asemenea, afaceri și drepturile omului, promovarea uh, drepturilor omului, uh, drepturile LGBT, egalitatea de gen, pedepsa capitală, drepturile migranților și a lucrătorilor din emigranți în domeniul pescuitului, dar și uh, în alte domenii. A fost uh, emis un comunicat de presă comun care a subliniat toate aceste aspecte. Vom uh, susține consultările noastre anuale privind drepturile omului uh, și anul care urmează în primăvară. Toate aceste cooperări și dialogul nu ar fi fost posibile fără um, oficiul uh, economic uh, din Taipei, care a fost deschis acum ceva ani și care joacă un rol foarte important în um, dezvoltarea afacerilor și a contextului comercial precum și uh, în promovarea relațiilor comerciale. În felul acesta sunt păstrate relațiile apropiate și crește și numărul de tranzacții comerciale, dar și necomerciale. Pentru a încheia, Uniunea Europeană caută o cooperare mai apropiată cu Taiwanul, uh, acolo unde există zone de interes comune și valori comune. Ținând cont de aceste lucruri, ar trebui să profităm de toate ocaziile pentru a promova o dinamică mai pozitivă între China continentală și Taiwan. Și îmbunătățirea relațiilor dintre cele două părți ar duce la un mediu favorabil pentru uh, dezvoltarea în continuare a relațiilor noastre bilaterale. Încurajăm Taiwanul să fie un actor activ în uh, afacerile internaționale, să profite de uh, relațiile în schimbare de la nivel internațional, să dezvolte și mai multe relații cu toți actorii importanți de la nivel internațional, inclusiv cu oamenii și să dezvolte uh, o poveste pozitivă care se bazează pe o putere soft în Taiwan, uh, astfel încât să aibă o poziție tot mai bună și să se regăsească cât mai ușor pe hartă. Taiwanul are o poveste bună de povestit lumii. Uh, toate aceste lucruri și ținând cont de ele, încurajăm Taiwanul să-și deschidă economia, să elimine uh, barierele din calea comerțului și să investească mai mult în Europa. Eu mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. Mulțumesc. Trecem acum la cel de-al treilea uh, orator, domnul Bart Linsen, care este uh, directorul Enercom. Thank you. Um, yes. Mulțumesc. Mă numesc Bart Linsen. Am trăit în Taiwan timp de 25 de ani. În dimineața asta uh, m-am întors. Nici măcar nu știu dacă acum e ora dimineții sau ora serii. Sunt uh, manager uh, al Enercon din Taiwan, uh, care ține de o companie germană care produce turbine eoliene. Compania mea, Enercon, lucrează în Taiwan încă din 2005. Avem 223 de turbine pe care le-am instalat în această țară. Pentru aceste 223 de turbine eoliene uh, oferim și mentenanță. Compania noastră uh, are și operațiuni regionale, vânzări uh, regionale în Taiwan Consumul de energie electrică din Taiwan este foarte ridicată și Taiwan este uh, și capitala care uh, are uh, cea mai mare centrală pe cărbuni, dar peste 50% din energia electrică din Taiwan este produsă totuși de surse regenerabile. Există obiectivul ca până în 2025 20% din uh, energia uh, electrică să fie produsă de surse regenerabile. Energia solară va fi uh, exploatată de asemenea dar uh, oportunitatea principală pentru companiile uh, europene ar fi uh, legată de offshore wind. Se pare că 17 miliarde de euro ar reprezenta oportunitățile de investiții în Taiwan în acest domeniu al energiei eoliene. Deci, noi uh, am văzut că mulți întreprinzători industriali în clipa de față se stabilesc în Taiwan, inclusiv uh, pentru producția de turbine uh, eoliene și companii de mentenanță. Uh, și există uh, companii multinaționale din Europa interesate de acest domeniu. Până în clipa de față, doar două turbine offshore au fost instalate și în 2020 urmează ca altele să intre în capacitate de producție. Procesul de instalare a acestui tip de turbine este destul de complicat. Mulți dintre eh, dezvoltatori eh, au fost victimă a unor modificări de reglementare eh, legislativă, dar sperăm ca veniturile viitoare să nu fie afectate de aceste schimbări. Există, din păcate, o incertitudine în ce privește costurile de producție. Noi acționăm în Taiwan de 15 ani. Climatul de afaceri este excelent, există foarte puțină corupție chiar dacă uh, uh, mediul de reglementare legislativă, prevederile pentru uh, oamenii de afaceri străini sunt destul de complicate. Există unele eșecuri pe care le-am înregistrat și noi. Au existat adesea și o presiune din partea opiniei publice uh, față de instalarea unor turbine și uh, când s-au pierdut investiții nu au existat uh, plăți compensatorii uneori luptăm pentru a obține aprobarea de a importa Uh, aparatură uh, din uh, străinătate. Există diferențe între standardele valabile pe plan internațional cu care operăm noi și unele diferențe de standarde în ce privește Taiwanul. Asta constituie o dificultate inclusiv pentru compania noastră care își desfășoară activitatea în Taiwan. Oricum, Taiwanul este un loc minunat în care poți să trăiești. Există o deschidere pentru uh, cooperarea cu oamenii de afaceri străini, o deschidere față de comunitatea internațională. Și oricum, uh, chiar dacă există dificultăți în dezvoltarea unor proiecte, uh, Guvernul central uh, își dorește o uh, utilizare uh, sporită a surselor regenerabile de energie pe viitor acorduri bilaterale de cooperare în domeniul investițiilor ar putea să ofere metodologii adecvate pentru atingerea Uh, acestor obiective și uh, ar permite și companiilor europene să pătrundă pe această piață mai substanțial. Cred că acest lucru este deosebit de important pentru, uh, inclusiv pentru IMM-urile din Europa noi și uh, alți actori angajați în uh, această ramură industrială dorim să ne dezvoltăm afacerile și să lucrăm cu Taiwanul așa cum lucrăm cu alte state din această regiune. Dar credem că este important pentru Uniunea Europeană să încheie un acord bilateral cu Taiwanul. Mulțumesc foarte mult. Acestea ar fi contribuțiile vorbitorilor din prima rundă. Și uh, vă propun acum să adresați întrebări, să strângem aceste întrebări și pe urmă să le oferim invitațiilor noștri posibilitatea să răspundă. Aș pune și eu câteva întrebări. În primul rând, domnului Linz, ne-ați expus modul în care lucrați dumneavoastră în Taiwan, dar spuneați că uneori uh, se construiesc turbinele și după aceea durează 5 ani până când sunt conectate la rețea sunt probleme legate de relațiile cu uh, autoritățile uh, locale care duc la aceste întârzieri sau faptul că e vorba de companii străine care activează în Taiwan. Iar pentru reprezentanții de la Digi3 și de la CIA, vorbeați despre politica One China. Dar această politică One China nu trebuie să ne blocheze pe noi în clipa de față să lansăm negocieri cu Taiwanul Sigur că pot să existe rațiuni diplomatice care să ă, nu ne permită să ne axăm doar pe relații cu Taiwanul și nu și ă, cu China. Dar nimic din relațiile noastre diplomatice nu ar trebui, de fapt, să ne blocheze să începem negocieri. Domnul Faises. Uh, thank you, President. Muchas gracias, Presidente. Eu cred că Taiwan... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Taiwanul este o țară într-o totul democratică care împărtășește valorile noastre. Uh, nu sunt atât de multe țări asiatice care să se găsească în această situație. Este o țară care are o economie uh, de piață foarte bună. Într-adevăr, există în continuare capi- uh, pedepsa capitală, s-a comentat acest lucru aici, dar, din păcate, ea se regăsește în legislația multor țări. Um, și în uh, Statele Unite se aplică în anumite state această pedeapsă capitală. Este în continuare în vigoare. Cred că o bună manieră de a consolida și mai mult relațiile pe care le avem în acest moment cu Taiwanul, care se bazează numai pe uh, normele OMF, ar fi să inițiem acest dialog pentru un acord de investiții uh, pentru că s-a mai spus acest lucru, însă aș vrea să știu ce se poate întâmpla dacă, uh, bine, nu se poate încheia un astfel de acord înainte să semnăm cu China continentală, dar măcar se pot iniția discuțiile pe această temă, pentru că sunt subiecte importante de discutat și în felul acesta relațiile internaționale uh, pe care le avem am putea să le extindem și mai mult. Mi-ar plăcea să îmi răspundeți dacă există vreo problemă să inițiem aceste discuții, dacă ar putea exista vreun veto din partea Chinei, să facem acest lucru. În ce situație ne găsim? Mulțumesc! Thank Andrikainen. Mulțumesc, doamna Andrikainen. Vă mulțumesc și mulțumesc uh, tuturor celor vorbitori din acest grup. Am o întrebare pentru domnul Berz de la DG Trade. Ați spus, ați vorbit despre strategia Trade for All, comerț pentru toți, a Comisiei din 2015. Acolo Comisia propuse să, uh, propunea să exploreze lansarea negocierilor uh, cu Taiwanul. Și din păcate de atunci nu s-a întâmplat mare lucru în privința negocierilor, mai ales în ceea ce privește evaluarea de impact. În, în, put, în, putem spera că o să apară această, acest studiu de impact până la finele mandatului actual al Comisiei? Ar fi un pas foarte mare înainte și de mare bun augur. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul Fielner. Mulțumesc, dar cred că cu toții prețuim uh, relațiile bune și constructive. Am două întrebări pentru comisie. Cine consideră comisia că depinde cel mai mult de aceste mm, negocieri, UE sau Taiwan? Și apoi, cine înțelege cel mai bine ce presupune cel mai mult uh, acordul bilateral de investiții, UE sau Taiwan? Taiwan consideră că Mm, ar fi lipsit de risc și Comisia este de acord în această privință? Mulțumesc, Sean Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, salut faptul că avem această dezbatere astăzi. Cred că este un pas în direcția cea bună, pentru că arată uh, dispoziția noastră de a și vorbi despre această țară. Da, e un exercițiu de diplomație până mă întreb eu sau chiar vrem să consolidăm relațiile noastre, mai ales cele comerciale cu Taiwanul și asta cât mai repede cu putință. Și asta indiferent de poziția pe care ar adopta-o China vis-a-vis -vis de aceste negocieri. Deci, o să ne permitem o relație independentă, să spun așa, cu Taiwanul sau o să permitem Chinei să ne strângă mâna în menghină? Apoi, apropo de ce se spunea despre utilizarea energiei și a energiilor fosile, e clar, Taiwanul își dorește să se îndepărteze de energiile fosile. Și-au luat și niște angajamente în cadrul acordului de la Paris. O să le ia ceva timp, dar măcar au obiective și au și know-how-ul pentru a le atinge. În ceea ce privește planificarea și dificultățile, mm, sunt N exemple despre uh, mm, agențiile de stat care au pus bețe în uh, roata investițiilor uh, la nivel local sau câteodată reguli liberale, reguli mult prea liberale. Dar eu cred că mesajul cel mai important pentru noi toți și cu care sper că vom pleca cu toții acasă după dezbaterile de astăzi este următorul. Suntem dispuși, suntem curajoși și suntem gata să avem niște legături comerciale cât mai strânse cu putință cu Taiwanul. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnul Balon, mulțumesc. Eu aș vrea să știu de la Comisie și de la SAE dacă China a încercat să intervină într-un fel sau altul. În, în companiile aeriene, spre exemplu, au fost forțate de către China să redirecționeze toate zborurile prin China. Deci toate zborurile spre Taipei trebuie să treacă prin uh, aeroporturi uh, din China. Și aș vrea să știu dacă au încercat uh, chinezii să facă presiuni. Mulțumesc, Peter. Ar fi bine să răspundă primul, apoi domnul Lindström. Care Peter va trebui să ne părăsească. E însărcinat și cu desarul negocierilor cu Noua Zeelandă, care se discută astăzi, așa că va trebui să ne părăsească. Peter are primul cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Colegul Cristof mă va completa în ceea ce privește politicile. În orice caz, țin să vă mulțumesc tuturor pentru interesul uh, dovedit pe această chestiune. Unele dintre întrebări au avut de-a face cu influența Chinei și care este poziția noastră în cadrul acestor negocieri, dacă suntem sau nu influențați de Republica Democratică China fac trimitere la uh, documentul uh, publicat de China anul trecut uh, în ceea ce privește Uniunea Europeană, unde scrie negru pe alb Uniunea Europeană nu trebuie să lanseze negocieri cu Taiwanul. Deci, dar politicile noastre comerciale aici, la Bruxelles, sunt hotărâte și nici de cum în China. Deci nouă ne revine hotărârea în această privință. Deci lansăm negocierile cu Taiwanul dacă vrem acest lucru. În uh, comunicarea de acum câțiva ani uh, se spunea că vor fi lansate negocierile. De ce nu au fost lansate până acum? De ce nu există încă o evaluare de impact? De ce suntem încă în faza de explorări, să spun așa. Păi e nevoie de un mandat, pentru mandat e nevoie de propunere din partea comisiei pe baza unei evaluări de impact, așa cum spuneați și dumneavoastră. E vorba de o hotărâre care e luată de Colegiul Comisarilor. Trebuie stabilit ce fel de acord ne dorim și asta trebuie să hotărâm de comun acord cu Taiwanul, apoi să avem un grup de lucru pe investiții directe, investiții mixte pentru a vedea exact care este calea pe care ne-o dorim. E foarte important, cu atât mai mult cu cât în ultimii trei ani ne-am uh, uh, concentrat pe uh, dimensiunea cooperării noastre și pe competențele atât la nivel european cât și național. A existat și avizul Curții de, Con- Curții de Justiție care a lansat noi discuții pe marginea arhitecturii uh, acestui acord, uh, acord, care încă nu, acord de investiții care încă nu există cu nimeni încheiat. Noi sperăm că acesta va fi pus în aplicare odată ce Consiliul își va fi da acordul pentru cel cu Singapore și de altfel țin să mulțumesc Parlamentului pentru eforturile întreprinse în această direcție. Iar a doua dimensiune a acestei întregi dezbateri este cea care vizează uh, dezvoltarea uh, tribunalului ICS. E vorba și de CETA, de fapt, și de compatibilitatea cu legislația europeană. Și apoi trebuie să ține seama și de progresele făcute în uh, negocierile cu China, care avansează extrem de încet. Poate îi voi da cuvântul lui Cristof acum pentru a completa. De fapt, nu am nimic de adăugat. Doresc doar să subliniez că, într-adevăr, când um, politica One China uh, această politică nu ne împiedică să intrăm într-o uh, relație cu Taiwanul uh, și există există un um, uh, acord care este prevăzut în strategia noastră privind uh, China, un acord comercial. Short and sweet, Mr scurt și cuprinzător. Domnul uh, Winsen, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitoare la tratamentul inegal al uh, companiilor locale, nu am uh, observat niciodată așa ceva. Cred că piața este destul de deschisă și corectă iar întârzierile pe care le-am menționat uh, mai devreme se refereau uh, mai degrabă la complicațiile uh, proceselor care aveau loc și a politicii locale, care nu este întotdeauna de acord cu politica guvernului central. Cred că singura zonă unde companiile străine sunt oarecum dezavantajate în fața celor locale sunt um, relațiile cu uh, Taipao și aici vorbim despre monopolul guvernamental. Um, există subsidiare, uh, există, există filiale locale um, și um, contractele cu acestea pot fi semnate numai în uh, chineză. Aceasta este o complicație suplimentară pe care o avem. Președintele, mulțumesc. Ah, vă rog, doriți să interveniți și noastră. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că solicit acum să intervin, însă voiam să mă alătur uh, câteva întrebări pe care le-au adresat colegii. M-am uh, bucurat de răspunsul primit din partea reprezentanților comisiei la întrebările formulate de doamna Andri Cannon și domnul Kelly, printre alții, iar în ceea ce privește timingul. Este adevărat că, așa cum uh, a recunoscut Comisia uh, în uh, comunicarea sa privind comerțul pentru toți, se prevedea acolo un acord de investiții pe relația cu Taiwanul și China, care este asociatul principal al mai mult de 20-30 de țări. E bine, dacă aceasta nu ne consultă pe noi cu privire la politica sa comercială și noi ar trebui să fim îndreptățiți să ne îndeplinim angajamentele pe care ni le-am asumat. Ni se spune că suntem într-o fază de evaluare, însă cred că Uniunea Europeană începe să piardă credibilitate, pentru că deja au trecut 5 ani și uh, se încheie mandatul acestui Parlament, uh, urmează o altă comisie după încheierea procesului electoral și cred că uh, pentru a solicita un mandat, cu toții cunoaștem cât durează, cât a durat negocierea acordului cu Canada, 7 ani, de exemplu, cât durează negocierea acordului cu Mercosur, 20 de ani, Așa că mi se pare că mm, suntem pres- sub presiunea timpului, iar dacă condițiile obiective permit să ne onorăm uh, angajamentele, ar trebui să facem acest lucru, pentru că Taiwanul este o țară democrată și uh, chiar dacă sunt aspecte care nu ne plac, cum ar fi pedepsa capitală, este un asociat al Uniunii Europene și, uh, domnule președinte, cred că după ce am auzit uh, vorbind mai mulți colegi, este momentul să mergem mai departe pentru că Uniunea Europeană merită să beneficieze de relația cu Taiwanul. Sigur că trebuie analizate toate elementele din ecuație pentru a ne asigura că merită să uh, ne îndeplinim angajamentul. Tratăm lucrurile cu precauție, dar interesele economice ale Uniunii Europene trebuie să prevaleze. Felicit Comisia pentru evoluțiile pe care le-am înregistrat. Prioritatea noastră a fost uh, acordul comercial cu Statele Unite. Am uh, înaintat bine, dar cred că trebuie să uh, tratăm uh, la fel și celelalte priorități pe care ni le-am stabilit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Salafranca! Mai dorește să ia cineva cuvântul din partea comisiei? Mulțumim! Trecem mai departe acum la următorul panel, care mm, se va concentra pe mm, perspectivele uh, pentru un comerț mai puternic între Uniunea Europeană și Taiwan, care, um, incluzând aici uh, acordurile de investiții bilaterale. Voi da cuvântul domnului Jenny Yang, director general al Biroului pentru uh, Comerț Exterior uh, din Ministerul pentru Afaceri Economice din Taiwan. De asemenea, vor la cuvântul domnul Freddy Höglund, care este CEO al European Chamber of Commerce in Taiwan și, în fine, domnul profesor Wu de la uh, Academia uh, Sinica din Taipei, care ne va prezenta opțiunile pe care le avem în fața noastră. Voi da acum cuvântul domnului Yang și îi mulțumim că a călătorit tocmai din Taipei pentru a fi alături de noi. Uh, thank you, Chair. Um, it's my great honor to be invited to be... Uh... Mulțumesc, este o onoare pentru mine să um, uh, pot lua cuvântul la această audiere. Prezentarea mea se concentrează pe trei domenii. În primul rând, uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și uh, Taiwan. Um, Subliniez trei puncte. Uniunea Europeană este cel de-al cincilea cel mai mare uh, partener uh, comercial. Vorbim aici despre o relație de tranzacții în valoare de 51 de miliarde de euro. Și um, acesta, anul trecut s-a um, înregistrat un vârf al tranzacțiilor comerciale. Ah, de asemenea, aș vrea să mă refer la consultările bilaterale. Dialogul uh, acoperă foarte multe interese comune, printre care uh, dreptul la proprietate, barierele tehnice, uh, de asemenea măsurile în domeniul sanitar și fitosanitar și multe altele. Um, în domeniul agriculturii, de asemenea, au fost luate foarte multe măsuri. Um, în mod specific, um, am deschis piețele Taiwanului pentru uh, carnea de vită din uh, Olanda și Suedia, porc din Spania, Italia, Austria și Regatul Unit și mere din Germania. Al doilea lucru pe care voiam să îl subliniez uh, se referă la dialogul industrial. În 2015, Uniunea Europeană și Taiwanul au lansat un uh, dialog industrial, uh, un eveniment care are loc anual și care se concentrează pe sectoare precum manufactură, procesarea de metal, utilaje și informații și comunicare. Um, de asemenea, uh, am înregistrat uh, rezultate importante, uh, atât pentru IMM-uri, cât și pentru alți actori implicați. În cea de-a doua parte doresc să mă refer la investiții. Uniunea Europeană și investițiile sale în Taiwan sunt foarte importante puteți să observați că uh, Uniunea Europeană este un asociat important al Taiwanului. Uh, au fost investite 45,4 miliarde uh, în anul 2018, iar totalul de investiții este unul important. De asemenea, Taiwanul este implicat în aceste relații și um, și a uh, stabilit obiectivul de a instala cel puțin 5,5 GW uh, de uh, energie eoliană până în 2025. Investițiile totale de până acum sunt de 15 miliarde de euro. Și este foarte important să urmărim aceste investiții. Din 2018 vom vorbi de 7 miliarde. Cu toate acestea, urmăresc statisticile și Poți să observ că multe companii din Taiwan au investit aici prin um, mediatori. Institutul pentru Studii Asiatice, EIAS, um, prezintă aceste cifre și ne arată că din 2008 în 2016 companiile din Taiwan au creat 60.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană, contribuind în mod substanțial la dezvoltarea economiei din Uniunea Europeană. Și doresc să subliniez uh, care, sunt, uh, care este dinamica uh, tranzacțiilor comerciale um, în acest context, pentru că piața europeană este o destinație tot mai importantă pentru investitorii taiwanezi. De exemplu, S-a investit foarte mult în servicii hoteliere, în domeniul utilajelor și așa mai departe. Parlamentul European, până una alta, a adoptat trei rezoluții care a supus uh, la discuție uh, aceste subiecte. Din 2017, așa cum a spus și Peter, am uh, înființat un grup de lucru și la întâlnirile acestea care au avut loc de 5 ori și au fost coprezidate de mine, s-a discutat despre toate aceste subiecte referitoare la investiții. Aceste întâlniri sunt foarte utile și uh, informative și se referă la uh, progresele care vor fi făcute pe viitor și la negocierile uh, pe care le-am putea avea. Uh, negocieri de investiții care se referă și la India și Filipine reforma ISDS, precum și um, reforma sistemelor administrative. Relațiile dintre Uniunea Europeană și Taiwan sunt necesare pentru că uh, este foarte important uh, să existe uh, această implicare. Investițiile joacă un rol important. Uh, Vorbim de uh, promovare, protecție, siguranță și soluționarea litigiilor. Așa cum a spus și domnul președinte, Uniunea Europeană și Taiwanul nu au relații de natură diplomatică. De aceea este cu atât mai important să se găsească un cadru juridic pentru investitori. Așa cum a spus și Christoph, Uniunea Europeană și Taiwanul trebuie să dezvolte în continuare relațiile, pentru că uh, împărtășesc valori uh, asemănătoare, precum uh, statul de drept, democrația și toate celelalte valori fundamentale în Uniunea Europeană. În ceea ce privește comerțul, uh, cele două părți sunt implicate într-un sistem comercial care se bazează pe reciprocitate și care uh, dă dovadă de un nivel înalt de transparență. Este foarte important ca regulile noastre uh, în ceea ce privește investițiile să fie uh, respectate. Noi nu suntem membri în organizații speciale, ci, așa cum au spus și antevorbitorii mei, Sperăm ca relațiile să evolueze în continuare. Foarte multe companii europene investesc în continuare uh, mult în Taiwan, uh, mai ales în domeniul uh, electricității. Foarte important, după cum spuneam, este cadrul juridic care poate să fie consolidat prin uh, relațiile dintre cele două părți. În uh, accentuând aceste relații, va crește și legătura Uniunii Europene cu uh, zona asiatică. Am încredere că mă pot baza pe dumneavoastră în continuare ca pe un partener de încredere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și uh, acum îi voi da cuvântul președintelui Camerei de Comerț Uniunea Europeană uh, Taiwan. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia pe care mi-o oferiți, uh, vorbesc astăzi. Noi suntem principala organizație ECCT uh, care acționează în Taiwan avem aproximativ 400 de companii care sunt membre ale Comerei, Camerei de Comerț și 900 de indivizi uh, care sunt membri ai uh, acestei Camere de Comerț. Este vorba de investiții care se ridică la cifra de 46 de miliarde de euro. În 2017, Uniunea Europeană a investit 6 miliarde de euro, 64% din totalul uh, FDI din Taiwan. Este vorba uh, până la urmă de uh, o industrie eoliană offshore care deja produce în valoare de 17 miliarde de dolari uh, americani. BIA este uh, importantă pentru uh, lumea afacerilor din Europa, pentru că mediul investițiilor uh, poate fi făcut mai prietenos în viitor și toți investitorii în întreprinderi joint venture vor putea să fie susținuți vom uh, putea să participăm la uh, lanțul furnizorilor de diverse tipuri de produse sau servicii. Uh, de asemenea, putem conlucra cu multe state. Taiwanul um, a furnizat în Asia deja un lanț de produse alimentare Taiwanul este o regiune stabilă, foarte uh, dezvoltată în comparație cu alte state din regiune. De asemenea, calitatea vieții este foarte ridicată. Oricum, Taiwanul uh, a avut relații istorice care leagă de uh, Statele Unite ale Americii ale Americii. Există aici uh, diverse elemente de uh, specifice. Doar 13 state membre uh, în clipa de față au un sistem de dublă impozitare cu ă, Taiwanul. De peste 30 de ani, autoritățile din Taiwan ă, încearcă să își ă, modernizeze standardele internaționale pe baza celor mai bune practici. Oricum, există și aspecte în care Taiwanul deviază de la normele internaționale. În baza unui dialog permanent cu guvernul, în 2008, noi am publicat primul raport care uh, recomandă măsuri de îmbunătățire a relațiilor bilaterale comerciale, uh, prescurtat TEM în acea perioadă. Noi am încercat să stimulăm încheierea de acorduri comerciale care să rezolve și problema uh, unor uh, bariere tarifare sau non-tarifare. Oricum, din momentul în care primul studiu a fost lansat, noi uh, am încercat să uh, consolidăm relațiile dintre Uniunea Europeană și Taiwan în domeniul investițiilor Uniunea Europeană și Taiwanul au început să vorbească și despre acorduri uh, bilaterale de investiții BIA. Pentru noi, BIA ar însemna un mecanism care să consolideze într-adevăr uh, relațiile în domeniul investițiilor și ar putea să uh, rezolve unele lacune care există în clipa de față în ce privește, de pildă, uh, asigurarea investițiilor. Dar uh, este nevoie și de uh, o reglementări care să ducă la creștere economică și la o încredere consolidată subiecte care pot fi tratate în aceste acorduri ar putea să folosească modelul încheiat în, existent în cadrul CETA al relațiilor dintre Uniunea Europeană și Canada. Uh, în mod special ar trebui să fie uh, prevăzute unele reglementări legate de accesul produselor la uh, piață Sigur că ă, ă, trebuie să ne gândim și la ă, riscul unor expropieri directe sau indirecte de terenuri sau de companii. Tocmai de aceea ar fi nevoie de unele reglementări legale după modelul CETA. În ce privește compensarea pierderilor înregistrate, ar putea să existe prevederi Ehm, și, eh, de asemenea, o reglementare a modului în care ar putea fi rezolvate litigiile. Alte eh, reguli ar putea să eh, furnizeze ehm, și un cadru de arbitraj. În plus, trebuie să uh, ne gândim uh, la uh, modul în care ar trebui să fie implementate deciziile. Această formulă BIA ar putea să rezolve litigiile uh, între investitori și stat după modelul ISDS. Accesul la piață prin formule netarifare ar putea de asemenea să fie reglementat. S-au făcut unele progrese, dar există încă subiecte în care este nevoie de îmbunătățiri. În ce privește producția, producția de uh, fructe și de legume, uh, este nevoie de prevederi pentru uh, alimentele importate. În 2000 Patru, uh, s-au făcut demersuri în acest sens, dar uh, până la urmă concluziile uh, au fost trase abia în 2018. În ce privește importul de carne de vită din Italia, demersurile au început de mult, încă nu s-a ajuns la nicio rezolvare. Trebuie să nu existe costuri suplimentare pentru consumator, fiindcă asta constituie un impediment pentru relațiile comerciale. Există și alte exemple pe care putem să le dăm în domeniul uh, automobilelor, de pildă. Aici este nevoie de certificare, de multe eforturi birocratice. Um, nu există încă laboratoare pentru formulele de multitesting. Deci, uh, formulele uh, BIA uh, ar necesita inclusiv reglementări în ce privește localizarea. Sperăm că în ce privește achizițiile vor fi incluse unele prevederi. Noi sperăm ca uh, businessul european să poată să se deruleze în baza unui asemenea acord BIA. Există oportunități pentru Europa. Investițiile au crescut din anii 90, uh, din 2006. Investițiile au crescut la 10 miliarde de dolari pe an și în, în clipa de față se cifrează la 20 de miliarde de dolari. Dacă Europa ar putea să își sporească investițiile, ar fi deja o rațiune suficientă, convingătoare pentru acest sector iar investitorii taiwanezi eh, de asemenea eh, au dificultăți în clipa de față eh, de a acționa în Europa unde există atât de multe diferențe de reglementare. Este o mare provocare, mai ales în ce privește sectorul surselor regenerabile de energie, unde este nevoie de personal calificat. Dar toate aceste aspecte uh, trebuie să fie tratate, pentru că, în concluzie, BIA ar fi o mare oportunitate pentru Uniunea Europeană. Și uh, uh, oamenii de afaceri din Europa care acționează în Taiwan au încercat să favorizeze găsirea unei asemenea rezolvări este important un BIA inclusiv în ce privește unele domenii ale viitorului, cum ar fi uh, biomedicina sau economia circulară. Este o zonă în care peisajul uh, se schimbă foarte repede. Să nu subestimăm uh, până la urmă puterea de tip soft care decurge dintr-un BIA. Pentru că lumea uh, afacerilor ar avea mult de câștigat. Un BIA ar putea să uh, joace un rol important în dezvoltarea de relații durabile între Uniunea Europeană și Taiwan. Mulțumesc. Închei... Vom încheia uh, cea de-a doua rundă de intervenții cu profesorul Wu. In Bună ziua tuturor! Am fost primul student taiwanez care să fi participat la cursurile Institutului European. Și mă tot întreb de ani de zile aceeași întrebare. De ce nu sunt legături mai strânse între Uniunea Europeană și Taiwan? Și de ce Uniunea Europeană, care este atât de mândră de sistemul său, hotărăște să lanseze consultări și dialog uh, cu Taiwanul, mai degrabă decât să uh, lanseze aceste discuții prin intermediul regulilor și normelor. La articolul 21 din uh, tratatul UE spune că uh, acțiunea Uniunii pe scena internațională trebuie să se ghideze după principiile care au inspirat propria sa creare, dezvoltare și extindere. Deci, democrație, uh, stat de drept, universalitate și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Eu propun trei strategii specifice pentru consolidarea relațiilor comerciale între UE și Taiwan. Prima, uh, acordul de liber schimb, a doua, cea a tratatului de acordului privind investițiile și apoi abordările sectorale. În primul rând, acordul de liber schimb E clar uh, o inițiativă foarte ambițioasă. Și e clar că, din punct de vedere economic, uh, ideea este una foarte, foarte bună. Dar uh, cele două economii se confruntă cu aceleași probleme, și anume constrângeri legate de resurse și de, politi- și de voința politică. Ajungem la cea de-a doua uh, opțiune și care este cea BIA-ului. Problema este că în uh, ciuda uh, numeroaselor rezoluții din partea Parlamentului în această privință, negocierile încă nu au fost lansate cu Taiwanul. Deci, înainte de toate, important este ca Uniunea Europeană să dea drumul la acest joc al negocierilor. Deci uh, înseamnă uh, o cerere din partea Comisiei pentru mandat de negociere și apoi aprobare din partea Consiliului. Acordând mandatul, uh, s-ar da și un impuls nou negocierilor bilaterale cu, între Uniunea și Taiwan, dar mai mult ar, s-ar face să se iasă din impasul um, BIT-ului UE China. Deci toată lumea ar avea de câștigat. Evaluarea de impact trebuie să fie făcută imediat, să fie lansată imediat. Ar avea de câștigat și Uniunea Europeană și firmele europene și ar uh, Uh, uh, presupune și o mână de ajutor dată Centrului Internațional pentru reglementarea diferendelor relative la investiții, la care Taiwan nu face parte deocamdată. S-a tot vorbit despre investițiile în uh, energia eolioană offshore în Taiwan. Într-adevăr, și aceasta ar avea de câștigat. În ceea ce privește conținutul uh, BIT, fără îndoială, acesta ar putea acoperi uh, chestiuni legate de accesul la piață, dar nu doar atât, ar putea avea și o dimensiune comercială privind comerțul cu servicii și dezvoltarea durabilă. Acum, controversele politice în privința acordului sau BIT-ului sunt uh, asemănătoare. Și anume, există sau nu un precedent în, acest, uh, în această privință, în ceea ce privește relațiile cu China? La urma urmei, eu consider că este vorba despre o alegere politică, pentru că eu consider că nu există un astfel de precedent. Uh, negocierile au fost duse în, în uh, paralel la nivelul OMC Uh, dar la OMC, practic, a spus să se accepte întâi aderarea Chinei și apoi cea a Taiwanului. Dar uh, Uniunea Europeană a acordat uh, dispensă de vize pentru cetățenii taiwanezi, dar nu a făcut același lucru și cu cetățenii chinezi, nu-i așa? Uh, cea de-a treia strategie, strategia vizează și cea de rețea și cea uh, bazată pe tratate. În ceea ce privește abordarea bazată pe tratate, ar trebui să fie lansate negocierile pe uh, chestiune legate de uh, sanitar, fitosanitar, bariere tehnice în calea comerțului și coopera cooperare în domeniul reglementar și transferul datelor. În ceea ce privește cooperarea în domeniul reglementării sau coerența, um, aceasta se poate baza pe cooperarea, capitol de cooperare din uh, EPA-ul UE-Japonia. Întreprinderile europene se simt adesea frustrate de mediul reglementar din Taiwan. Deci, până la dispoziția unei reglementări transparente și previzibile, este extrem de importantă pentru întreprinderile europene și un acord în privința acestei cooperări este esențial. Apoi, există um, în ceea ce privește măsurile sanitare și fitosanitare, să nu uităm că avem modele în ceea ce privește acordurile între UE și Australia, Noua Zeelandă și Canada în ceea ce privește comerțul cu animale vii sau produse animale. Și chestiunea normelor este una foarte importantă dar și ea își poate găsi o soluție. Iarăși, dau exemplu uh, acordurile cu Australia, Noua Zeelandă și Canada. Gândiți-vă la toate chestiunile legate de bunele practici de laborator uh, și bunele practici de producție. În ceea ce privește RGPD și uh, transferul în cadrul aceleiași companii, E clar că Taiwan trebuie să lucreze mai din greu pentru a convinge Uniunea Europeană că protecția datelor din Taiwan se află la un nivel comparabil cu cea din Uniunea Europeană. Dincolo de această abordare, ă, cred că am mai putea să ne gândim la o abordare bazată pe rețele, care are, ar avea trei mari categorii. Ă, privat, public și public-privat În ceea ce privește cooperarea reglementară și economică în ceea ce priv- bazată pe rețea, aceasta ar putea fi făcută sub auspiciile întrunirii consultative în domeniul economic UE-Taiwan și să aibă forma unor grupuri de lucru ar putea să aibă loc întruniri anuale și să se vizeze o serie de mm, chestiuni inter mm, interesante precum mm, și de interes reciproc, cum ar fi energia regenerabilă și tehnologiile informării și comunicării. Apoi, aceste întruniri ar trebui să fie urmate și de progres, să nu fie doar uh, vorbe goale. Deci trebuie să fie o abordare bazată pe soluționarea problemelor. Și în fine, o platformă bilaterală care să se clădească pe un parteneriat hibrid public-privat, acesta ar putea să ofere posibilitatea întreprinderilor de a pune la dispoziție, de a pune la dispozițiile propriile idei în de lungul procesului de reglementare. E un instrument pentru a soluționa cele litigii um, și plângeri ale întreprinderilor europene vis-a-vis -vis de reglementarea taiwaneză. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru invitație. Thank you very much. Uh, that concludes the contributions. We're going to again move to the floor and then Mulțumim pentru contribuțiile dumneavoastră. Vom reveni apoi la uh, deputați uh, și vom uh, încheia cu încă câteva întrebări. A fost foarte interesant să um, auzim care este experiența Taiwanului cu privire la acordurile existente de liber schimb. V-am asistat în um, dezvoltarea și încheierea de astfel de acorduri, iar în al doilea rând voiam să spun că că sistemul de soluționare a litigiilor, ISDS, Într-adevăr, este unul interesant, dar noi preferăm ICS. Am auzit o doamna profesoară vorbind despre sistemul ICS, dar guvernul ne-a spus că acesta este un model de investiții modern. Și Într-adevăr, se dorește trecerea de la sistemul bilateral la unul multilateral, iar Taiwanul ar fi uh, un susținător al unei astfel de mișcări. Acum, uh, în ceea ce privește întrebările adresate de Cristian mai devreme, aș vrea să știu ce părere aveți, uh, care ar fi răspunsul uh, din perspectiva Taiwanului dacă ar fi să uh, semnați care ar fi răspunsul Chinei vis-a-vis -vis de Taiwan dacă ar fi să semnați un astfel de acord și eh, care ar fi uh, relația cu Uniunea Europeană în același context. Ce ați răspunde? Dau acum cuvântul colegilor mei, uh, mai întâi lui Christopher. Thank you very much, but, but maybe I can build on your question. Mulțumesc că mă voi uh, lega de întrebările dumneavoastră, pentru că câteodată trebuie să adresez întrebări, chiar dacă parțial știi răspunsul deja, pur și simplu pentru a aduce subiectul în discuție. Am uh, semnat acordul de liber schimb cu Japonia, cu Corea și uh, semnăm uh, astfel de acorduri cu tot mai multe țări din regiune, ceea ce duce clar la o diversitate a relațiilor comerciale. Iar eu, dacă ai fi un economist taiwaneză, mi-aș face griji în această privință. Și, sinceră să fiu, nu mi se pare corect. Nu am un sentiment bun, ținând cont de mixul de producție din regiune și de diversitatea relațiilor comerciale din regiune cele mai importante aspecte și probleme pe care le-ați uh, subliniat sunt lucruri pe care noi le abordăm prin uh, acordurile de liber schimb și acesta este motivul pentru care există, de fapt, și comisia noastră. Dar uh, de, la, de când a fost deschis acest subiect pentru prima dată, um, am tot terminat încheiind acorduri comerciale bilaterale sau de altă natură. Și cu tot respectul uh, și ținând cont de sensibilitățile tuturor, pentru că mm, acest lucru trebuie învățat uh, pentru a putea supraviețui, uh, totuși, în ciuda acestor lucruri, am o întrebare. Motivul pentru care discutăm despre un acord de investiții și nu un acord de liber schimb este respectul față de sensibilități mă întreb, sau este vorba despre sensibilitățile în relația cu vecinul cel mare? Pentru că suntem o economie foarte importantă și am putea să decidem pentru noi uh, ce este bine și ce este rău. Să uh, cântărim binele și răul, să fim conștienți care sunt consecințele, dar eu nu aș intra niciodată în negocieri cu cineva care nu dorește să uh, prejudicieze relațiile cu o terță parte. Deci, motivul pentru care discutăm uh, de uh, acord de investiții în loc de acord de liber schimb este uh, pentru că protejați relația cu noi sau cu China? <clears throat> Gracias. Domnul Faisas, mulțumesc, domnule președinte. Mi-ar plăcea să o întreb pe doamna Yang pentru că am fost surprins când domnul uh, Holund a vorbit despre uh, toate aceste lucruri, uh, despre piedicile care au existat în calea unor companii și aș vrea să știu cum se poate rezolva această problemă. Mi-ar plăcea de asemenea să știu care sunt posibilitățile de care există pentru a face mai multe investiții Taiwanul în Uniunea Europeană. Și o altă întrebare un subiect despre care am mai tot vorbit, care sunt uh, actualele relații între Taiwan și China continentală. De asemenea, pentru domnul uh, Chen Wei, aș vrea să vă spun că sunt de acord uh, în ceea ce privește inițierea negocierilor, în paralel cu negocierile cu China continentală. China continentală nu este o democrație, pe când Taiwanul este. China continentală nu este o economie de piață liberă, pe când Taiwanul este. Și uh, din acest motiv mi se pare nedrept ca ținând cont de aceste circumstanțe să fim blocați și să nu putem să inițiem aceste discuții cu Taiwanul. Dacă, Chinul, dacă China nu uh, face acest lucru, atunci cred că noi ar trebui să inițiem totuși negocierile cu Taiwanul. Voi reveni la paneliști, iar uh, ulterior o, o voi ruga pe doamna Andrei Kainan să tragă concluziile. Așadar, revin la oaspeții noștri și, pentru început, dau cuvântul doamnei Young. Ba nu, de fapt, noastră veți fi ultima. Haideți să începem cu domnul Höglund, apoi domnul Wu și, în încheiere, doamna Young. Îmi cer scuze, domnule președinte, nu am înțeles uh, care au fost întrebările care mi-au fost adresate mie. Dacă considerați că niciuna dintre întrebări nu v-a fost adresată, atunci sigur uh, puteți să le oferiți celorlalți ocazia să răspundă. Domnule profesor, vă, vă rog. Um, again, I pre actually I present. I'm a trade lawyer. I actually, as a lawyer, I prepare. I tend to. Pre eu uh, am pregătit uh, trei opțiuni în documentul meu. Prima este uh, acordul de schimb, cel al doua este acordul bilateral și cea de-a treia sunt celelalte acorduri de genul CBS, GBT și altele. Cele mai cel mai ambițios obiectiv este acordul de liber schimb, FTA. Dar, de fapt, sigur, putem să mergem în paralel. BIT poate să meargă în paralel cu FTA-ul și, de asemenea, cu uh, înțelegerile sectorale, respectiv uh, acordurile regionale care se referă la anumite aspecte specifice. Întrebarea pe care ați adresat-o, în calitate de jurist, trebuie să uh, facem un echilibru între ambiție și posibilitatea de a atinge obiectivele. Am propus uh, diferite abordări în uh, prezentarea mea și cred că am explicat uh, destul de clar care sunt argumentele pentru fiecare. Mulțumesc, documentul a fost distribuit uh, membrilor, nu am apucat să îl citim însă cu toții, dar uh, vom face acest lucru cu siguranță. În încheiere dau cuvântul doamnei Young. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dacă am înțeles corect, întrebările sunt adresate de către Parlament la, am, noi ne-am bucurat să încheiem un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Dar trebuie să vedem de ce este atât de greu. Haideți să ne gândim la acordul cu Noua Zeelandă. Relațiile comerciale nu sunt atât de uh, numeroase. de ce nu dorim un acord de liber schimb cu dumneavoastră? Am menționat acest lucru. Nu suntem membri în atât de multe organizații internaționale. Din acest motiv, vrem să învățăm, să mergem alături de dumneavoastră pe acest drum pentru a învăța și a ajunge la acest obiectiv final. Sunt câteva capitole, câțiva pași pe care trebuie să-i parcurgem, dar din 2015, Uniunea Europeană a anunțat lansarea negocierilor cu Taiwanul. În 2018 s-a vorbit despre reconectare Știm că acordul de liber schimb este un acord de uh, nivel înalt, necesită o susținere politică importantă. De aceea am da un pic uh, tipul de acord pe care să îl încheiem. Ne-am gândit că având un acord bilateral, acesta ar fi un pas uh, intermediar. Dar Elemente precum uh, liberalizare, protecție, securitate, toate acestea sunt foarte importante, mai ales în contextul liberalizării și uh, aduce uh, o serie de avantaje ambelor părți. Însă, noi uh, suntem dispuși să învățăm de la dumneavoastră modelul de tranzacții comerciale internaționale. Suntem bucuroși să începem uh, cu un acord bilateral, cu negocieri uh, pentru un astfel de acord și înțelegem uh, pe deplin că în acest moment Uniunea Europeană are anumite tipuri de acorduri cu alți parteneri, pentru noi noi uh, suntem uh, deschiși uh, la discuții, suntem dispuși să discutăm despre orice subiect cu dumneavoastră. Okay, thank you very much. To conclude, I give the floor... Mulțumesc. În încheiere îi dau cuvântul doamnei Andrichene. Vă mulțumesc. Stimați colegi, stimați invitați. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc tuturor participanților pentru punctele de vedere exprimate în legătură cu viitorul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Taiwan. În observațiile mele doresc să amintesc care este poziția Parlamentului. Noi uh, suntem uh, favorabili unui acord între uh, Uniunea Europeană și Taiwan în domeniul investițiilor, pentru că am fost adoptată o rezoluție care invită la încheierea unui asemenea acord. După cum s-a mai spus astăzi, Comisia Europeană, în repetate rânduri, a propus uh, explorarea șanselor de lansare a negocierilor cu Taiwanul. Din păcate, nu au început asemenea negocieri. Un motiv este că s-a acordat prioritate negocierilor um, bilaterale privind un acord de investiții cu China. Dar noi ne dorim să facem uh, progrese în relațiile cu Taiwan și uh, trebuie să uh, nu ne concentrăm doar pe negocieri în domeniul investițiilor, ci pe un dialog structural inclusiv pe baza unor dialoguri sectoriale. Oricum, Comisia nu a propus negocieri, nici vreo evaluare de impact. Au fost stabilite însă grupuri de lucru care urmează să consolideze dialogul cu Taiwanul în mai multe domenii, eh, barierele tehnice în domeniul eh, comerțului TBT, dar și în ce privește drepturile de autor, produsele farmaceutice și eh, alte tipuri de investiții. În ce privește sectorul energetic uh, și IT-ul, există preocupări de asemenea de uh, conlucrare. Aceasta este o abordare sectorială care nu este atât de ambițioasă cum ar fi un acord de tip BIA, dar uh, pe termen scurt putem progresa poate mai repede. Oricum însă Înțeleg și cred că și colegii care au fost implicați în dezbatere au exprimat uh, o asemenea poziție. Uniunea Europeană trebuie să fie mai curajoasă și să uh, progreseze uh, mai hotărât în relațiile uh, structurale cu Taiwanul. Și domnul Wu, de altfel, a făcut o asemenea sugestie, pentru că uh, poate exista, sigur, și o negociere BIA ei cu China, dar uh, în paralel și cu Taiwanul. Negocierile cu China și cu Taiwanul ar putea, deci, să se dureze, uh, deruleze în paralel. Nu ar trebui să existe o problemă pentru Uniunea Europeană să negocieze simultan uh, acorduri cu China și cu Taiwanul. În ce privește uh, renunțarea la uh, vize, uh, trebuie să existe un uh, tratament uh, care nu trebuie să fie similar în relația cu China. Poate să existe uh, o asemenea eliberare de obligația de viză numai pentru Taiwan. Evaluarea de impact ar putea să fie un prim pas și ne dorim să vedem care sunt rezultatele înainte um, de încheierea mandatului actualei uh, Comisii Europene, deci înainte de finele acestui an. Taiwanul este o uh, democrație uh, profundă, știm acest lucru. Deci, eh, trebuie să eh, acționăm în baza valorilor comune, eh, pace, democrație, stat de drept, respectarea drepturilor omului. Și putem conlucra și sub egida OMC. Deci, trebuie să stimulăm investițiile reciproce, acordul comercial bilateral poate să permită de asemenea un uh, acces uh, pe uh, piețele noastre. Dar trebuie să existe și preocupări de dezvoltare durabilă și mecanisme de protecție. În încheiere, aș dori să mulțumesc participanților din Taiwan, care astăzi au fost în mijlocul nostru. sperăm că pe viitor cooperarea dintre Uniunea Europeană și Taiwan va putea să fie consolidată. Mulțumesc foarte mult pentru aceste concluzii pozitive. Doresc să mulțumesc colegilor mei, de asemenea pentru participarea la dezbatere. Mulțumesc tuturor invitațiilor, dar în mod special celor care au venit din Taiwan pentru a participa la această ședință noi ne-am dori ca înainte de finalizarea mandatului actualului colegiu al Comisiei uh, să vedem și uh, evaluarea de impact.